nu respectă o hotărâre a Germaniei care în 2014 permit, permitea participarea a milioane de cetățeni la vot. Milioane de cetățeni nu vor mai merge să voteze dacă uh, va continua această politică. Colegul Jo Leinen de la SPD a anunțat că va avea loc o destabilizare a Parlamentului. Din Germania a venit uh, au venit uh, șapte-opt uh, deputați din partide mici, diferite și au ajuns la Parlamentul European. Din 751 de deputați, uh, cred că nu putem spune că va fi ușor să fie destabilizat Parlamentul de doar șapte sau că îi vor fi limitate că îi vor fi limitate competențele democratice. Partidul meu, NPD, va face tot ce trebuie pentru a se continua în direcția cea bună. Mulțumesc. Ehm, văd că voiam să vă spun că nu eram la explicația despre reforma legislației europene de vot. Aș dori, în orice caz, să-i dau cuvântul domnului Pospișil, pentru că acum am trecut realmente la acest subiect și dăm cuvântul domnului Corvin Mici. Mulțumesc. Aș dori să vă amintesc că uh, în Germania, uh, înainte de primul război mondial, exista un alt sistem electoral în fiecare land. După aceea s-a um, unificat sistemul electoral și acum se încearcă să se facă același lucru în întreaga Europa. Eu acum am votat împotriva. Mulțumesc. Volt. Talán még a kocsi szolgálatnál egy autót is talál. Anderson képviselő. A fost foarte succintă intervenția dumneavoastră. Cred că mai reușiți să ajungeți și să prindeți un taxi acum, domnul Anderson. Aș dori să-mi exprim nemulțumirea aici la Parlamentul European în legătură cu faptul că uh, membrii sunt aleși, care sunt aleși de către cetățenii europeni, își doresc uh, să fie aleși pe baza unui, unei platforme electorale și care să fie uh, sprijinite în mod artificial de către partide politice europene. Această listă europeană merge în această idee. Listele transnaționale vizează aceste idei transnaționale, uh, de exemplu, logo-ul partidelor uh, europene ar trebui să fie pe uh, materialele de propagandă ale partidelor. Ce înseamnă? Înseamnă că Uh, se va crește prăpastia între alegători, între electorat și persoanele alese, ceea ce va submina democrația. Eu am votat împotriva acestei propuneri și sper ca Consiliul să se asigure că aceste propuneri nu vor vedea lumina zilei niciodată. Mulțumesc! Domnul Balțu acum. Mulțumesc, doamnă președinte. reforma legislației electorale în europeană um, o resping, deoarece pentru că împărțirea locurilor în Parlament, în Europeană, nu se bazează pe un sistem unic, ci pe 28 de sisteme naționale diferite. Noi nu suntem de acord cu proiectul Statele Unite ale Europei. Vorbim despre state uh, naționale, aici, despre regiuni ale Europei, așa că sper că niciodată nu o ajunge în uh, acel punct. Așadar, o legislație, o lege electorală comună europeană ar duce la crearea de colegii electorale unice, circumscripții unice, cu liste transnaționale pe care se pot alege uh, diferiți deputați uh, după criterii greu de determinat. Asta ar duce la dispariția statelor naționale. Sperăm că nu se va întâmpla asta niciodată. Și acum, pe acest subiect, domnul Polcea care cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Aș uh, dori să vorbesc și eu despre reforma legislației electorale. Vreau să vă amintesc că eu cerusem cuvântul și la punctul anterior legat de traficul aerian și nu mi-ați dat cuvântul. Nu am reușit să mă exprim. În ceea ce privește legislația electorală, aici aș vrea să spun că uh, susțin uh, pe, susțin uh, pe doamna Hübner și pe domnul Leinen, dar uh, nu s-au schimbat atât de multe de la ultima legislație în acest sens. Eu nu eram de acord oricum cu multe lucruri, cum ar fi um, um, egalitatea, cu faptul că se fac foarte multe modificări după reguli diferite și uh, e greu de văzut egalitatea de gen, dar au existat și multe puncte bune, de exemplu uh, participarea persoanelor la vot de la 16 ani sau votul electronic. Cam atât despre reforma electorală. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate deputate, aveți dreptate. Dacă doriți să luați cuvântul uh, și la celălalt subiect, uh, să dați o explicație de vot, uh, eu vă rog să începeți. <laughs> Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul și pe tema traficului aerian. Eu chiar aș dori să-mi uh, țin explicația de vot. Am votat pentru acest text și pentru că um, în câțiva ani uh, companiile aeriene uh, din Europa au um, redus locurile de muncă cu peste 2000 de locuri de muncă și este foarte grav. Trebuie să ne gândim la creșterea competitivității în acest domeniu și uh, acest lucru este menționat în raport și în același timp trebuie să eliminăm poverile inutile, adică uh, să nu facem rabat la securitate, ci să reducem birocrația, pentru că aceasta este marea problemă. Eu am votat pentru acest raport și vă mulțumesc că mi-ați putut explica acum și de ce am votat pentru. Vă mulțumesc foarte mult, uh, spune președinta. Aș dori să vă aduc la cunoștință că procesul verbal al acestei sesiuni va fi adoptat la începutul următoarei uh, perioade de sesiune, dacă toată lumea este de acord.